Okay, colleagues, we'll have to start. Whether we're... Dragi colegi, haideți să începem. Nu știu dacă au venit toți colegii sau nu, dar trebuie să începem. Uh, trebuie să ne întâlnim cu comisarul. Așa că haideți să începem. Facem un, uh, un test, uh, un vot în alb, deschid votul electronic, să testăm cartelele. Foarte bine. Vă rog să apăsați pe butoane. Două persoane nu apasă, două persoane nu votează. Foarte bine. Toată lumea a votat. Bine, vedem dacă mai sunt probleme, dar trecem la vot. Compromisul A. Cine e pentru, împotriva, abțineri? Prima parte. Se adoptă. Partea a doua. Compromisul A. Cine e pentru? împotriva abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine e pentru? împotrivă, nu știu, verificăm amendamentul 5. Se adoptă cu 15 la 13. Amendamentul 6, cine pentru? Deci amendamentul 6, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 și amendamentul 10, pentru. Împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. 9 și 10, identice. S-a deschis votul electronic. A votat toată lumea. Da, se adoptă 18 la 11. Compromisul B. Nu mai avem uh, vot pe părți, deci e totul la compromisul B. Cine este pentru? Situația e confuză. Vă rog să votați. La compromisul B, cine este pentru?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 Am dat toată lumea. Se adoptă. Amendamentul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru împotriva abțineri se 27 pentru împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și votul final, textul așa cum a fost modificat, vot electronic s-a deschis votul. Bun, 32 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului, domnul Bertot. Mulțumim. Bine, așa cum facem o pauză până la orele 16 și 15, când avem schimb de opinii cu domnul comisar Almunia. Îmi pare rău că așa a fost uh, o săptămână cu întreruperi, însă nu avem ce face. Dar dacă mai rămâneți, putem uh, face acum uh, comunicările președintelui ca să mai economisim timp mai târziu. Ce se întâmplă cu trialogurile, cu MIFID, am avut cel de-al nouălea trialog pe 21 noiembrie. Am făcut progrese în legătură cu transparența, structura, obligații comerciale, G20, garantare, acces la infrastructură. Cel de-al 10 la dialog se va desfășura pe 4 decembrie depozitarii, am avut două trialoguri pe 6 și 12 noiembrie, probleme politice s-au discutat, câteva capitole au fost închise, Mai rămân deschise problema soluționării, amenzi, penalități, regimul țelor, țelor terțe, licențe bancare, următorul trialog, joi, 28 noiembrie, adică săptămâna asta, directiva cu rezoluția și redresarea bancară, cel de-al 8-lea trialog, avut loc la Strasburg pe 20 noiembrie, s-a concentrat pe rezoluție, finanțare, programele de garantare a depozitelor, intervenția de stat uh, anterioară, recapitalizare. Următorul trialog va avea loc pe 27 noiembrie. Săptămâna trecută am votat pe standarde cu dosarul PRIPS, apoi, de, ca urmare, echipa pentru dialog va fi raportorul și raportorii din umbră, întâlnirea politică cu, cu eh, programul pentru garantarea depozitelor, cea de-a patra, întâlnirea a avut loc cu Comisia și președinția lituaniană pe 19 noiembrie, S-a discutat nivelul obiectivelor pentru fondul DGS și în ce condiții s-ar putea utiliza nu doar pentru răscumpărarea depozitelor, ci și eh, pentru procedura de rezoluție sau măsuri de intervenție rapidă. Eh, trebuie să spun că în legătură cu fondul nostru se pare că această eh, tot, tot, tot acest lucru s-a transformat într-un fond de garantare a depozitelor, dar cred că până la urmă se va rezolva Așteptăm indicații ulterioare în legătură cu uh, modul de a progresa și sperăm că vom uh, ajunge la final în curând. Bun, acum asta are legătură și cu directiva cu uh, rezoluția și redresarea băncilor, apoi săptămâna trecută la Strasbourg, conferința președinților a rezolvat conflictul de competențe, raportorul s-a ocupat de asta când a prezentat asta ieri, mai devreme, deci nu intru aici în detalii, dar conferința președinților a indicat că era vorba de o situație de urgență, trebuie să progresăm urgent cu dosarul ăsta și mai ales un calendar comun cu jurii este necesar da, asta pentru mai mult uh, să silim Comisia Jurii să acționeze mai rapid. Bun, și acum uh, ne revedem la 4 și un sfert. Okay, um, I'm sure there's a few people who are still uh, outside. That's... Foarte bine. Cred că mai sunt unii colegi care au nu s-au întors. Asta e problema când facem pauză, au oamenii de dat telefon, au multe pe cap, în fine. Cu toate acestea începem și urăm bun venit domnului comisar uh, Joaquin Almunia, comisarul pentru concurență. schimb de opinii, sunt convinsă de calitate. Ne pare bine că este alături de noi și dăm cuvântul timp de 10 minute cu ochii pe cronometru și apoi uh, rundă de întrebări și răspunsuri care împreună, haideți să încercăm să dureze doar câte 5 minute, că astea sunt regulile de procedură. Eh, voi fi nevoită să vă reamintesc că am depășit timpul. Dar sper să nu fie cazul, vă rog. Domnule comisar, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc că m-ați invitat din nou în fața Comisiei Econ. Îmi pare bine că avem acest schimb de opinii. Când, eh, pe când pregăteam acest discurs, pentru că ne apropiem de sfârșitul anului, m-am gândit că era bine să fac o, un rezumat al acțiunilor noastre de durata acestui an și să vă împărtășesc câteva idei pentru 2014. Încep uh, prin a vorbi de carteluri și activitatea antitrust. Activitatea noastră în 2013 s-a concentrat mai ales pe noi sectoare uh, promisătoare, abuzuri de uh, sistemul de brevete și piețe financiare. Prima anchetă pe care o, o voi menționa se referă la industria uh, high-tech, cazul Google, care este încă în curs de desfășurare. În această săptămână probabil că vom primi reacția Eh, din partea mai mult de 100 de actori de pe piață și un set de angajamente îmbunătățit din partea Google. Recent am avut ocazia să explic eh, Parlamentului eh, ce părere am eu despre această anchetă complexă. În următoarele luni vom evalua rezultatele acestei consultări și vom decide în legătură cu măsurile care urmează să fie luate. Cât despre deciziile principale adoptate în acest an, în aceste sectare, angajamentele pe care le-am acceptat din partea Apple și din partea a cinci editori de carte electronică în acheta noastră, apoi uh, Microsoft a fost amendat cu mai bine de 500 de milioane de euro pentru că nu a respectat uh, acquis comunitar din 2009 și până acum a fost prima oară comisia a sancționat o companie din acest motiv. Amenda arată că respectarea angajamentelor asumate, noi o luăm foarte în serios. Apoi, caze de bre, cazuri de brevete pentru prima oară, pentru întârzierea intrării pe piață. Am uh, impus amendament, uh, mă scuzați, <laughs> amenzi de 146 de milioane de euro unor companii. Am avut uh, și cazuri legate de standarde și brevete uh, cu standarde industriale În aceste anchete avem două care sunt mai avansate, una care implică compania Motorola, am informat această companie în legătură cu îngrijorările noastre și obiecțiile noastre și studiem acum răspunsul primit. Celălalt caz uh, privește Samsung, compania și-a asumat anumite angajamente, le-am verificat și analizăm rezultatele. Cea de-a treia zonă de acțiune, piețele financiare, dincolo de punerea în aplicare a regimului special pentru mm, ajutare de stat pentru bănci, eh, am avansat cu ancheta noastră despre carteluri și eh, manipulări suspecte. În curând vom avea vești eh, noi, apoi noi anchete, probabil că se vor desfășura în legătură cu fapte similare. Mm. Apoi Există probleme cu informațiile financiare din partea mare actori. Am primit indicații de acuzații de manipulări a criteriilor pe piața ă, schimburilor externe. Mm, politicile publice trebuie să aducă o schimbare de cultură în acest sector ă, al industriei. Piețele financiare trebuie să fie mai sigure, mai transparente competiția și reglementarea trebuie să meargă mână în mână și în acest domeniu. Alte activități cu cartelurile includ uh, o anchetă de 141 de milioane de euro um, pentru niște furnizori de sisteme electrice pentru automobile. E doar una din multele anchete privitoare la industria pieselor componente de automobile apoi un caz nou, după ce am început o procedură de uh, împăciuire, mm, am avut un caz în care am întrerupt convorbirile între companiile implicate și în aprilie am uh, emis obiecțiuni și apoi vom uh, continua cu standardele, uh, cu procedura standard. În antitrust am acceptat uh, angajamente din partea membrilor Star Alliance, Air Canada, Lufthansa, apoi încercăm să deschidem piața de energie, a luat o decizie de angajament cu uh, compania electrică din Cehia și am trimis obiecțiuni uh, către OPCOM din România și o anchetă privitoare la Gazprom este în curs de desfășurare. Telecom, Telecom și Telecom Portugalia au primit o amendă de 9 milioane pentru uh, că nu și-au respectat angajamentele. Anchetăm abuzuri potențiale de către Telecom din Slovacia și am făcut în iulie inspecții la sediile Orange, Telefonica și Deutsche Telecom. E vorba de posibile abuzuri în transmiterea datelor unor furnizori de conținut către propriile rețele. Apoi, în controlul fuziunilor, în acest an am primit până acum 219 notificări și am aprobat 196 acorduri fără condiții. Am uh, încheiat și patru cazuri cu angajamente, din care 10 în faza 1 și 2 în faza a doua. Apoi în acest an am interzis două fuziuni. Prima uh, era vorba de UPS TNT și a doua Ryanair și Aer Lingus. Am dat aprobarea uh, unor acorduri, de exemplu, între Penguin și Random House și achiziția de către Vodafone a unei rețele germane. În uh, domeniul ajutorilor de stat am continuat uh, activitatea noastră cu băncile aflate sub presiune. În primul rând s-au introdus noi ajutoare, noi reguli pentru ajutoarele de stat pentru bănci care au intrat în vigoare la 1 august reguli se referă la uh, tranziția spre Uniunea Bancară, profitând de expertiza, um, experiența pe care am câștigat-o de la începutul crizei, în ultimii 5 ani, am analizat restructurarea 68 de bănci, 25 dintre care uh, am reușit, sunt cazuri pe care am reușit să le rezolvăm. Asta înseamnă aproximativ un sfert din sectorul bancar european în ce privește uh, activele. Mai avem încă 25 de cazuri în curs de desfășurare, mai ales în zona euro. Între 2008 și 2012, Comisia a aprobat uh, un volum masiv de ajutoare de stat, care au fost utile doar parțial în sectorul financiar, mai ales doar aproximativ o treime din garanțiile aprobate de Comisie au fost furnizate de statele membre până la urmă. Cu toate acestea, marea majoritate a ajutorilor de stat uh, către sistemele bancare din statele membre uh, a a luat forma unor măsuri de garanție. În 2012, 492 de miliarde de euro de uh, garanții de stat au fost, au putut fi comparate cu un triliard 186 de uh, milioane din, uh, 1990, din uh, mă scuzați, 2009. Cât privește măsurile de recapitalizare, în, așa, în aceeași perioadă statele membre și-au recapitalizat băncile pentru o valoare de 413 miliarde de euro, echivalentul a 3,2% din PIB-ul european conform cifrelor din 2012, cele patru țări care cel mai mult și-au susținut băncile cu măsuri de capitalizare au fost, uh, au fost Regatul Unit, 82 de miliarde, Germania 64 de miliarde, Irlanda 63 de miliarde și Spania 60 de miliarde. Recipienții au fost Royal Bank of Scotland cu 46 de miliarde, Anglo-Irish Bank cu 32 de miliarde și Banca din Spania cu 22 de miliarde. Și în final subliniez că regulile ajutorului de stat în acest sector ne ajută să ne asigurăm că statele membre sunt remunerate pentru ajutoarele lor, pentru garanțiile masive uh, acordate în ultimii patru ani. Statele membre au primit 33 de miliarde de euro în uh, garanții, asigurări uh, sau recompense pentru garanții pentru cele 42 de miliarde invocate. La sfârșitul 2012, statele membre au primit 125 de miliarde de euro în venituri ca schimb pentru susținerea lor uh, acordată băncilor. Am explicat deja motivele strategiei de modernizare a ajutoarelor de stat lansat anul trecut, în mai, cât despre componentele de reglementare ale pachetului component de reformă. S-au adoptat uh, măsuri de procedură înaintea verii de către Consiliu, urmează regulamentul pentru excepții și regulamentul de minimis care vor fi adoptate ambele de către Comisie. În plus, față de nou cadru pentru sectorul financiar, eh, noile linii directoare pentru bandă largă au fost introduse înainte, în sfârșitul anului trecut. Noile linii directoare regionale au fost adoptate în iunie și o comunicare eh, acum două săptămâni. Eh, linii directoare ce privește riscul vor fi adoptate la începutul ianuarie. In the coming months, with the guidelines on aviation. Va continua procesul cu linii directoare pentru aviație, pentru firme non-financiare, cercetare, dezvoltare, inovare și uh, energie și mediu. Asta înseamnă că toate elementele principale ale pachetului de modernizare uh, se vor fi reunite la prima jumătate a anului viitor și vor intra în vigoare cel târziu la 1 iulie 2014. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru valoarea sa contribuție, pentru îmbunătățirea textelor legislative și linile politice, directoare, avem alte inițiative cu propuneri care au făcut progrese în Consiliu, și Consiliul Competiției de anul viitor sper că va adopta o abordare generală, că despre Parlament, după cum știți, am ajuns la un acord în legătură cu rolul Comisiei dumneavoastră și comisii, al Comisiei Juri în ce privește munca lor. un notă de faptul că Parlamentul și-a exprimat dorința ca procedura legislativă să se încheie înaintea uh, mandatului, sfârșitului mandatului și cred că așa se va întâmpla și sper că va fi posibil dincolo de întârzierile în discuțiile dintre cele două comisii. Dacă, până la urmă, directiva nu poate fi votată înaintea mandatului, toți cei care au de beneficiat de urma compensațiilor vor primi un mesaj foarte negativ. O altă evoluție politică în 2013, simplificarea, inițiativa pentru simplificarea fuziunilor, care va reduce birocrația și costurile pentru mediul de afaceri. Sigur, nu mai am timp la dispoziție încerc să închei prioritățile pentru 2014. Va exista o revizuire în domeniul antitrust, transferul de tehnologii și regulamentul cu excepțiile, menționez dezbaterea cu noua directivă pentru plăci și servicii și împreună cu colegul meu Barnier încercăm să facilităm procedurile de codecizie în acest sens și în final, evoluții în relațiile internaționale. Săptămâna trecută am semnat uh, un uh, acord în New Delhi cu Comisia de Competiție din India și avem astfel de acorduri cu patru din cele cinci țări BRICS și intenționez să negociez următorul acord și memorandum cu Africa de Sud. În mai uh, am semnat cu Confederația Helvetică un prim acord de cea a doua generație. Salut munca Parlamentului European pentru procedura de acordare a acordului. Discuțiile probabil vor începe săptămâna trecută. Apoi un alt punct de interes, parteneriatul cu Statele Unite, comerț și investiții. Ne vom referi la antitrust, fuziuni, Uh, întreprinderi de stat, subvenții și sper că vom avea rezultate pozitive cu negocierile și sigur pentru negocierile în general ale acordului uh, rezultatul va fi pozitiv, sunt convins, mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Voi trece acum direct la întrebări. Prima întrebare din partea PPE, Pablo. Sharon, Querido vicepreședinte, Mulțumesc. Eh, stimate domnule vicepreședinte, aș dori să vorbesc de unele dintre probleme legate de rata de schimb. Avem îndoieli în legătură cu impactul eh, pe care plafoanele eh, l-ar putea avea pe piață. Nu știu dacă n-ar putea cauza efecte contrarii decât cele scontate. Deci uh, se dorește facilitarea creditelor, uh, cheltuieli mai mici pentru consumatori, etc. Însă avem senzația, sperăm să ne puteți oferi clarificări, că studiul de impact n-a ținut cont de aceste chestiuni mai ales de efectele pe care le-ar putea avea în uh, plafonarea în diferitele modele de afaceri ale sistemelor uh, bancare din eurozonă și diferitele niveluri de penetrare. Uh, nu știu ce înseamnă o plafonare într-o piață cu un mare procentaj de cărți de credit, cum este piața britanică, în comparație cu o piață în care nu prea se utilizează cărțile de credit. Deci nu știm 0,2, 0,3 de unde au apărut aceste niveluri. Dacă ne-ați putea explica uh, ce se întâmplă, ni s-a prezentat raportul, am menținut uh, aceste plafane, pentru că nu vrem în această etapă uh, să golim raportul de conținut, dar dorim mai multe informații care să ne dea siguranța că ceea ce face se face bine. Mulțumesc. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Señor. Mulțumesc, Pablo, domnule vicepreședinte. Bueno, yo estoy dispuesto a, a venir a... Sigur, eu sunt dispus să vin în fața Parlamentului și să explic în detaliu o chestiune care aparent e complexă, dar care de fapt cred e foarte simplă. Eh, profitând de poziția puternică pe piață, ca să nu spun dominantă, eh, celor doi principali actori eh, de pe piața cărților de credit și de debit și uh, relația cu comercianții care preferă să uh, utilizeze relația cu clienților, cartea de credit și nu uh, lichiditatea. Există un cost alternativ uh, suportat de întreprinderi și se economisește costul manipulării efective, informațiile pe care le deținem și le avem uh, de dinainte, nu, pentru, nu în legătură cu această inițiativă, pentru că de ani de zile investigăm două cazuri, unul în legătură cu viza, celălalt cu Mastercard, în studiile noastre și analizele noastre, credem că este nivelul adecvat, uh, dincolo de care se produc abuzuri într-o piață în care prețurile nu sunt neapărat transparente, pentru că clientul nu știe niciodată uh, care e comisionul pe care trebuie să-l plătească pentru mă rog, întreprinderea bancară respectivă și utilizatorul nu știe că acest comision comerciantul încearcă să-l facă să-l plătească de către utilizator, fără ca acesta să știe. Deci cred că e logic să acționăm și acționăm din punct de vedere al anchetelor în cadrul politicii de concurență, antitrust, însă Experiența noastră ne-a dus la concluzia, cum s-a întâmplat și în Statele Unite, că legile antitrust ex post nu sunt uh, destul de eficiente și cum apar, ar, se întâmplă și în alte domenii, în acest caz, uh, reglementarea e mult mai eficientă și de aceea, împreună cu colegul meu Barnier, am prezentat colegiului de comisar și colegiul a prezentat Parlamentului și Consiliului Uh, am prezentat această propunere de regulament. E o temă care e destul de complexă în detalii. După cum spuneam, sunt uh, dispus să vin în fața dumneavoastră, în fața Parlamentului, ca să vă informez în legătură cu motivele pentru care credem că e bună această reglementare și în legătură cu nivelul acestor plafane uh, pentru comisioanele de schimb care se stabilește prin propunerea. Okay. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult din partea Asociației și Democraților, Elisa Ferreira. Eh, perguntar-lhe eh, relativamente à asset quality. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, aș avea o întrebare referitor la Asset Quality Review, care va avea loc în eh, băncile europene înainte de uh, mecanismul unic de supraveghere. Ce considerați, cum considerați că trebuie interpretate le, uh, regulile în ceea ce privește concurența? Este vorba de o pierdere a valorii pentru acționari? Dacă asta este cazul, atunci în ce fel de condiții? Nu se va întâmpla în așa fel încât dependența de capacitatea de intervenție a statului va duce în a, la dezechilibre înainte de intrarea în vigoare a mecanismului unic de supraveghere? Apoi, recapitalizarea băncilor nu poate să fie uh, vizată de mecanismul unic de supraveghere. Un mecanism interguvernamental ar putea decide asupra recapitalizării unor bănci. Acest lucru ar putea duce la situații dificile pentru competitivitate și egalitatea de șanse. Mi-aș dori să puteți răspunde la aceste două întrebări. Mulțumesc. După cum uh, a anunțat BCE și Mario Draghi, și de altfel uh, o să vă și vorbească despre asta, ei bine, așadar, înainte de a asuma rolul de supraveghetor unic al zonei euro, BCE a dorit să realizeze o analiză globală a sistemului bancar un control de sănătate, dacă vreți. Este vorba despre cam 130 de bănci. Și va fi vorba de trei elemente. Două din ele sunt acea Asset Quality Review, deci se va analiza calitatea activelor deținute de bănci, și în al doilea rând e vorba de acele ă, teste de rezistență, stress tests, definite de BCE pentru bănci. Și în vederea acestor două exerciții, BCE va verifica modul în care băncile respectă regulile în materie de cerințe de capital, cum, care sunt performanțele activelor, cum respectă băncile cerințele reglementare, iar cu privire la testele de rezistență, BCE va analiza măsura în care aceste bănci ar fi capabile să, față fa- să facă față unor uh, circumstanțe dificile. Dacă nu reușesc să facă față acestor circunstanțe dificile din scenariile uh, testelor de rezistență, atunci li se va recomanda uh, Uh, să întreprindă acțiuni uh, de recapitalizare prudențială. Acum, în ceea ce privește orientările adoptate de comisie, fiind vorba de controlul uh, asupra sectorului bancar. În un supuesto de recapitalizare. Spune că nu doar în cazul recapitalizării preventive, ci și în cazul rezoluției bancare modul de a analiza banca în chestiune e următor. În primul rând, banca respectivă, care dintr-un motiv sau altul are nevoie adițională de capital, trebuie să prezinte un plan de restructurare, iar Comisia, înainte de a autoriza compatibilitatea ajutorului de stat, va negocia și va considera suficient planul de restructurare de-a lungul unei negocieri care, în mod necesar, trebuie realizată într-o scurtă perioadă de timp. După ce Comisia consideră că planul de restructurare permite entității să fie din nou viabilă și să opereze din nou pe piață fără necesitatea unor ulterioare ajutoare și uh, recapitalizări, banca respectivă va trebui să acopere necesitățile de capital și înainte să fie autorizată din punct de vedere ajutorilor de stat să primească ajutoare publice, ea va trebui să facă apel la acționarii săi și să vadă cum poate obține venituri și resurse din propria balanță de cheltuieli și de plăți și va vedea în ce mod titularii de, producte, de produse hibride care vor putea contribui și va vedea dacă în continuare e necesar, în ce mod cei care obțin obligațiuni, junior bondholders, uh, minori, pot uh, contribui să mm, îndestuleze necesitățile de capital ale acestei bănci care au fost detectate de organismul de supraveghere sau în lumina negocierii planului de restructurare. Și doar din acest moment încolo, Comisia consideră că e posibil să fie primite ajutoare de stat compatibile. Deci, în primul rând, trebuie să uh, faci apel la propriile resurse, acționari, creditori proprii, până la acest nivel al junior bondholders și dincolo de care poate intra în joc ajutorul public pentru uh, toate necesitățile acestei bănci, ajutor public care poate fi național, uh, sau multilateral, de exemplu în cazul ISM, programul spaniol a fost utilizat printr-un uh, împrumut pentru backstop-ul spaniol, care la rândul său a injectat capital în băncile care aveau nevoie de el. Tot, toate astea reprezintă ajutor de stat în măsura în care e vorba de un instrument care nu este un instrument al Uniunii Europene, ci un instrument care uh, nu ia bani de la toate țările europene și care este creat prin decizii publici, publice și nu prin voința exclusivă a sectorului. Bun, toate astea sunt bune sau rele? Ba, eu cred că sunt bune, tocmai v-am dat cifrele cu ajutorul de stat și riscul care în continuare apasă asupra umerilor contribuabililor europeni din nevoia de a salva sistemul bancar european și de a restructura o serie întreagă de entități, aproape 70 deja, după cum s-a spus. contribuabili europeni nu mai suportă. Există resurse trebuie să încercăm să le utilizăm pentru a evita ca din nou să nu apară alte necesități de recapitalizare care să fie suportate tot de cei care până acum, în majoritatea cazurilor, nu toate, dar majoritatea au fost contribuabili cei care au suportat cheltuielile. Deci, cred că e perfect rațional și rezonabil din punct de vedere politic de dorit și eh, se includ, eh, desigur, o clauză care spune că în cazul în care Uh, urmăm această procedură uh, a celor la care se apelează la o restructurare, s-ar putea presupune riscuri, atunci sigur trebuie ținut cont de aceste riscuri, dar majoritatea cazurilor. Din experiența mea, s-a utilizat prea mult timp caracterul sistemic al băncilor care n-au nimic de a face cu caracterul sistemic. Risei. Se depois me pode contestar sobre ele ESM. Dacă mm, puteți spune și despre ESM și funcționarea normală, vreau să asta trebuie să întrebați pe președintele Eurogrupului. ESM este un instrument interguvernamental cu serie de state membre care fac parte din decizii, face parte din deciziile luate de statele membre. Eu vă spun că în cazul spaniol cu aplicarea memorandumului de uh, înțelegere spaniol din septembrie până în decembrie anul trecut, în măsura în care ESM-ul, ESM-ul a uh, împrumutat fonduri către backstop-ul spaniol pentru recapitalizarea banc, băncilor, aceasta a fost considerat ca fiind ajutor de stat. Doamna Ferreira, dar pe baza unui criteriu politic ei decizia pe care bancă să o susții sau nu. Dar spus, e o discuție foarte interesantă, dar cred că e un element cheie care stă la baza proiectului Uniunii Bancare și sperăm să apară definitiv cât mai repede posibil că trebuie să uh, rupem această legătură perversă între risc suveran și balanța de plăți a băncilor. Utilizarea fondurilor publice nu rupe această legătură, din potrivă apar mai multe riscuri, tocmai în țările cele mai vulnerabile. but ultimately money from the ESM. Până la urmă, banii, fie că sunt din mecanismul european de stabilizare sau din alte fonduri, uh, sunt bani publici. Dacă e vorba de un singur stat membru, tot este vorba despre resursele unui stat membru. Aceste resurse vin din bugetul uh, european, uh, însă sunt considerate resurse de stat și trebuie să fie controlate ca atare. Dacă vin din uh, bugetul european, pot scăpa de această pot evita această regulă? Da, pentru că există reguli speciale pentru utilizarea fondurilor europene. Și astfel situația devine echitabilă și pentru cei din interior și <laughs> pentru cei din exterior. Eu. Domnul da, Tremose Basez, bun venit, domnule comisar. Mi-am că ultima dată când ați fost aici, pentru că ați participat la conferința pe care am organizat-o, în care s-a anunțat începutul acordului cu Google și colegul meu ar dori să vă, întreb, să vă întrebe ceva în legătură cu Google. Eu aș vrea să vă întreb ceva în legătură cu IMM-urile. Ultima, ultimele date de la Banca Centrală Europeană din septembrie ne spun că IMM-urile care cer un credit mai mic de un milion de euro, adică majoritatea lor, plătesc 2,7% mai mult uh, de dobândă decât uh, firmele care cer sume mai mari de un milion. După cum știți, eu sunt din Catalonia, de, sunt dintr-un teritoriu în care este o mulțime de MM-uri și a, întrebarea asta mi se tot pune la, la conferințele cu mm urile Ce puteți să-mi spuneți despre mm uri în legătură cu, com, cu uh, concurența? Ce speranțe ar fi să se îmbunătățească situația lor pe viitor din partea Comisiei? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tremosa. În primul rând, o clarificare. Mi-a părut foarte bine că am putut participa la sesiunea pe care a realizat dumneavoastră cu Andreea Schwab. Dar n-am spus niciodată că există un început de acord cu Google, ci că Google ne-a prezentat o nouă rundă de propuneri de angajament pe care le analizăm. Nu există acest acord cu Google. În legătură cu IMM-urile, e clar că în zona euro, ca să mă refer doar la această zonă, uh, sunt condiții foarte diferite de acces la credit de către, din partea întreprinderilor și mai ales a IMM-urilor care nu au acces direct la piața de capital. Aceste dificultăți de acces uh, țin de cauze diferite, unele dintre, unele dintre ele, fără îndoială, le reprezintă soliditatea instituțiilor financiare care trebuie să acorde creditele în fiecare din piețe și, în general, pentru IMM-uri de vorba de piețe naționale. Și atunci, da, într-adevăr, o parte a sistemului bancar e în proces de restructurare. În fiecare stat membru și atunci există necesitatea de a-și îmbunătăți uh, nivelul de capital și să aibă o balanță solidă ca să aibă uh, cifre uh, în creștere și atunci e clar că marja de resurse disponibile pentru a acorda credit sunt reduse. Un al doilea element care trebuie ținut, luat în considerare e costul obținerii resurselor de către bănci există o parte a resurselor băncilor, mai ales uh, băncile care acordă credite IMM-urilor, sunt depozite care, în mod normal, nu au un cost foarte, mu- foarte mare, deși există în unele momente și în unele părți, există adevărate războaie de depozite care fac să crească prețurile. Și din partea unor entități financiare, uh, există necesitatea de a recurge la piața de capital și acolo tipurile de dobânzi încă semnalează diferențe bazate nu pe solvența entităților financiare care recurg la piața aceasta și la soliditatea ei, ci au de face încă cu prima de risc, cu riscul de țară din locul unde uh, se situează sediul central al băncii. Și aici, adevărat că situația s-a îmbunătățit, din vara 2012 până acum, prima nerinscă țărilor uh, care erau, pe care aveau cea mai mare din zona euro s-a îmbunătățit, s-a redus, uh, însă există încă diferențe, uh, nu atât de mari ca acum un an, dar încă relevante și au, o, sigur, o, o influență asupra costului creditului. Și atunci trebuie văzut pe altă parte și dificultatea de finanțare, diminuarea fluxurilor de credit sau dificultățile uh, pentru a obține creditul uh, necesar în caracteristica, caracteristicile cererii, cererii, nu doar a ofertei. Uh, cer părți cu mm, un, un alt nivel de uh, îndatorare cu o rată creștere de aproximativ zero, cu multe falimente. E vorba de o cerere cu caracter slab, care nu totdeauna în mod necesar reprezintă solvabilitate, deci nu este un stimulant pentru băncile, care în principiu au marjă pentru a-și îmbunătăți capacitatea de credit. Deci, e o serie întreagă de elemente care trebuie luate în considerare. Dacă interlocutorul e un auditor al IMM-urilor se va interesa de ofertă, nu de cerere. Dacă interlocutorul e un bancher sau altcineva din sectorul bancar, în mod normal vorbește de cerere și apoi doar face o mică aluzie la ofertă. De mult, ca de multe ori, uh, soluția e calea de mijloc, dar probleme sunt de ambele părți și trebuie rezolvate. Uh, Mulțumesc foarte mult din partea ECR Vicky. Mulțumesc! Domnule comisar, știu că ați fost foarte ocupat în ultimii ani și mă bucur pentru că politica privind concurența este o parte esențială menită să asigure un teren echitabil pe piața internă. Și am mai multe întrebări pe care aș vrea să vi le adresez. În ceea ce privește un aspect foarte important pentru mine, și anume Trebuie să ne asigurăm că investițiile pe termen lung, energia nucleară, se pot bucura de un mediu previzibil și pot să uh, aibă o siguranță. Și aș vrea să vă întreb, uh, deciziile pe care le luăm uh, în uh, domeniul politicii nucleare se vor baza pe echitate și vor permite statelor membre să-și decidă propriul mix energetic în conformitate cu tratatul și fără să existe niciun fel de interferențe în termen de preferință pentru o anumită tehnologie față de cealaltă. Și care ar fi calendarul pe care îl vedeți? Uh, această activitate va continua în mandatul următoarei comisii sau se va încheia până la sfârșitul acestui mandat? Cum vedeți aceste decizii atât de importante? Mulțumesc foarte mult! V-ați referit la noile orientări privind energia și mediul uh, și acolo energia nucleară a fost în centrul multor discuții foarte tensionate și emoționale. Eu am încercat să păstrez o analiză cât mai rece și cât mai echilibrată, să-mi ascund propriile mele preferințe, propriul meu mix energetic, pentru că și eu am unul, însă în calitate de comisar responsabil de concurență, trebuie să-mi ascund propria preferință pentru un mix energetic. Trebuie să respect tratatul care spune că fiecare stat membru are dreptul de plin de a uh, avea o opțiune proprie asupra modului de alimentare cu energie pe care îl preferă. De aceea, am înaintat serviciilor comisiei, deci nu spre consultare publică, deci către diferitele DG-uri din comisie, primul proiect al liniilor directoare privind mediul și am cerut să se pună între paranteze în cazul în care uh, la sfârșit se va decide că criteriile în cazul în care până la urmă aceste criterii vor ajunge uh, pe masa noastră de lucru, care sunt ele? Care sunt criteriile de decizie ale amixului energetic? dincolo de orice tensiuni, Comisia poate să evalueze de la caz la caz uh, propunerile de investiții în uh, energie nucleară în conformitate cu tratatul. Eu mi-am dorit să aduc o dezbatere rațională și rezonabilă și într-o întâlnire cu colegii la Strasburg uh, am cerut uh, permisiunea să șterg uh, complet termenul nuclear din aceste linii directoare, știind că voi primi o propunere care va aduce îndoieli rezonabile despre acest sector. și am uh, cerut să pot să evaluez această propunere și cele care vor continua să uh, vină numai în baza tratatului. Este una din competențele statelor membre. Statele membre sunt singurele care pot decide ce surse de energie doresc să utilizeze și, în al doilea rând, această energie poate fi utilizată cu sau fără sprijin public externalitățile la energia nucleară sunt mai mari decât cele din sectorul eolian, însă, în orice caz, începem de la zero și știți ce spune tratatul. Am primit o propunere din partea guvernului britanic, o propunere pe care o analizăm. Poate vor mai veni și altele, pentru că știu că și alte state membre se gândesc la posibilitatea unor scheme similare, însă nu pot să vă spun când vom avea o poziție. Ne dorim un proces de analiză cât mai calm, cât mai aprofundat, care să ia în considerare argumentele statului membru care a făcut propunerea, precum și diferitele opinii ale serviciilor comisiei și ale tuturor părților implicate. Voi propune eu sau succesorul meu Uh, vom propune colegilor o decizie în funcție de to toți acești factori, dar nu știu când. Thank you very much. Now for the Greens. Mulțumesc foarte mult, Filip Lamberts, din partea verzilor. Cred că vi s-a furat întrebarea despre energia nucleară. Nu mi-a fost furată, dar mi se pare interesant că un activist uh, pro-piață, cum este Vicky, apără o energie care nu poate fi viabilă fără sprijin din partea statului. Sunt uh, amuzat pentru că atunci când îți convine, ești pro-piață și când nu, nu. Domnule comisar, aș dori să văd cifrele pe care le-ați menționat uh, în discursul dumneavoastră de deschidere. Ceea ce mă interesează este ceea ce se face pentru evitarea dificultăților bancare, mai ales în uh, acest moment de, de creare a noii uniuni bancare. Există niște linii de conduită pentru sectorul bancar și este important că le-ați elaborat și contăm să le și puneți în aplicare cu rigoare. Însă avem o întrebare. În directiva pe care o negociăm în prezent, uh, se pune întrebarea până unde mergem cu mecanismul de bail-in și uh, dacă se păstrează și o posibilitate de bailout de ultimă instanță în cazul în care stabilitatea financiară ar fi pusă în pericol. Eu sunt destul de prudent aici, pentru că stabilitatea financiară poate fi o scuză pe care să o folosim pentru orice și cred că ea deja a fost utilizată în mod abuziv. Dar este important să avem un judecător arbitru care să uh, decidă în ce măsură este amenințată stabilitatea înainte să se permită trecerea de la un sistem de bail-in la unul de bail-out sau în orice caz la o anumită doză de bail-out după bail-in. Și personal, aș, mi-aș dori uh, să văd comisia în acest rol de judecător arbitru în cadrul general BRRD. Dacă există posibilitatea de a se recurge la o anumită doză de bailout, mi-aș dori uh, să văd un judecător din partea comisiei care să autorizeze această opțiune. Dacă pentru că, a, pentru că a evalua dificultățile financiare este una, dar a evalua compatibilitatea ajutoarelor și acțiunile de restructurare care sunt necesare este altceva. Și întrebarea mea se referă la rolul comisiei. Să ne imaginăm că ambele decizii se pun la nivelul comisiei, pe, cu o separare a competențelor, să zicem că DG Market trebuie să uh, evalueze amenințările împotriva stabilității și să decidă dozele de bailout pentru a vă permite să rămâneți independenți și să vedeți ce acțiuni de bailout sunt necesare în, compatibilitate, în conformitate cu tratatul sau să punem ambele competențe la dumneavoastră, adică direcția uh, generală concurență să fie cea care uh, evaluează și uh, amenințările la adresa stabilității financiare și compatibilitatea cu tratatele. Pentru noi este important pentru că Comisia este un adevărat embrion al guvernanței federale europene și ne-am dorit ca ambele misiuni să vă fie încredințate. Mulțumesc, am uitat să spun în introducere că am utilizat niște cifre care provin din publicații Eurostat. Cred că de două ori pe an Eurostat publică cifrele deficitelor și datoriilor publice în comunicate de presă și în anexă se includ încă din 2008, când eu mă ocupam de statistici, un cadru foarte interesant și foarte puțin uh, discutat în afara acestor sfere statistice din domeniul financiar. Mă refer la veniturile, cheltuielile Contingent liabilities, deci pasivele plus informații pe care le avem noi, ce de la DG Concurență, cu privire la cifrele din capitalul public care au fost uh, transferate către bănci, uh, Bank of Scotland, uh, Anglo-Irish Bank și alte bănci. Deci, un amestec de informații pe care eu încerc să le regrupez în tablouri și într-un, în tabele, îmi cer scuze, și într-un cadru inteligibil. Și pentru membrii Parlamentului, dar și pentru toți cei care intră în dialog cu cetățenii, înfricoșați de cantitatea de resurse care a fost pusă la dispoziția unui sistem uh, care se confruntă cu riscuri sistemice și nu putem să ne permitem luxul să lăsăm uh, baltă niște bănci care au acest uh, rol sistemic, această prezență sistemică. Și vă propun ca înainte de Crăciun să vă transmit fie direct, fie prin intermediul președintei aceste tabele și aceste cadre care cred că vă vor permite o mai bună înțelegere a situației. Acum, venind la întrebarea dumneavoastră, directiva privind rezoluția. care a ajuns acum într-o ultimă etapă de discuții. Este o directivă cu 28 de state care face o listă de bail-in pentru băncile aflate într-o procedură de rezoluție, deci bănci care nu sunt viabile și care au nevoie de o restructurare profundă, de o schimbare a modelului, a structurii și în stadiul actual, directiva include o listă, ceea ce numim în engleză Pecking order, adică o listă aceea a, a, a, a ceea ce va face parte dintr-un uh, mecanism de bail-in pentru băncile aflate în procedura de rezoluție. Această listă este destul de scurtă pentru că ne aflăm într-o perioadă de tranziție. Împreună cu Consiliul veți decide care va fi data de intrare în vigoare, însă, din punctul nostru de vedere, este vorba despre măsuri tranzitorii, dar care se aplică și băncilor care efectuează operațiuni de recapitalizare din motive de precauție. Nu pentru că nu sunt viabile, nu pentru că am intrat într-o procedură de rezoluție, ci pentru că, conform uh, autorității de supraveghere, am nevoie de o întărire a capitalului și în acest caz nu e logic să aplicăm mecanismul de bail-in așa cum este el prevăzut în proiectul de directivă privind rezoluția. Am luat exemplul modelului spaniol modelul uh, memorandumului de înțelegere din 2012. aplicând acolo procedura de recapitalizare și de uh, rezoluție bancară pentru acele uh, bănci viabile, cum este exemplul SNREAL din țările de jos. Guvernul olandez a impus un mecanism de bail-in pentru aceste bănci viabile înainte de majorarea capitalului și tocmai acest model se regăsește și în liniile noastre directoare. Lista noastră de acționari titulari de produse hibride și de junior bonds trebuie, bineînțeles, să fie mai scurtă decât lista foarte lungă care se anunță pentru directiva privind rezoluția bancară. În orice caz, cine va decide când are nevoie o bancă să intre într-o procedură de rezoluție? Știu că acum discutați despre asta în negocierile privind, de direct, privind directiva. Cine va discuta posibilitatea de a autoriza o bancă în procedură de rezoluție sau în procedură de recapitalizare din măsuri de precauție să uh, lase deoparte din motive de precauție lista uh, titularilor de produse hibride și de junior bonds. Este competența exclusivă a statelor membre. Însă, atunci când trebuie să facem o definiție a riscurilor pentru stabilitatea financiară, cu cine vorbește Comisia? Cu Banca Centrală și cu Autoritatea de Supraveghere. Însă în zona euro e vorba de aceeași instituție. Poate la etaje diferite să fie birourile, dar tot cei de la Frankfurt sunt cei responsabili. Dacă într-o zi există îndoieli cu privire la o interpretare prea lărgită a stabilității financiare, sigur, Comisia va avea și ea un cuvânt de spus pentru controlul ajutoarelor de stat. Philip Lamberts. Dar dacă există o ierarhie bail-in și la un moment dat se decide să se devieze de la această ierarhie pentru că există un risc de stabilitate financiară, dumneavoastră, ce Concurență, veți uh, purta discuția în ansamblul ei cu BCE sau DG uh, Piețe va face acest lucru. Domnule Lambert, deciziile comisiei sunt decizii colegiale. Cei 28 de comisari participă la luarea acestor decizii. Uh, cel care prezintă colegilor uh, propunerea este comisarul responsabil de concurență. Și împreună cu cabinetele cu cabinetul uh, comisarului. Eh, serviciile sunt cele care pregătesc propunerea tehnică, dar ele nu au niciun fel de responsabilitate politică. Noi avem responsabilitatea politică, noi, colegiul de comisari. Președinta, aceste discuții privind băncile durează deja de multă vreme, însă este o temă într-adevăr de actualitate și previzionez cumva o schimbare de subiect, îndreptându-mă acum către PPE și către Andreas Schwab. Mulțumesc și eu sper că mă voi uh, axa pe o problematică de actualitate, nu sectorul bancar, ci m-aș referi la discursul uh, introductiv al uh, domnului comisar. Am trei puncte. În primul rând salut uh, memorandumul de înțelegere cu statele BRIC. Uh, Mă bucur că ați reușit să rezolvați această problemă și sper că vor fi acoperite toate aceste țări pentru că este important uh, pentru economia europeană să ne asigurăm că politica privind concurența este controlată și implementată peste tot. Asta a fost prima mea observație. În al doilea rând, aș dori, domnule comisar, să vă pun o întrebare legată de discuția pe care am avut-o ieri legată de separarea între acțiunile colective și uh, propunerile privind uh, monitorizarea uh, aplicării acestei directive și aș vrea să știu de ce ați separat cele două. Noi am vrea ca ele să se regăsească împreună și vrem să vedem dacă putem să susținem și noi această separare. Și apoi, câteva cuvinte despre cazul Google. I-ați Uh, confirmat uh, lui Ramon că nu s-a ajuns încă la un acord. Însă dacă ne uităm la acest dosar foarte complex, vă întreb, nu credeți că ar fi mai ușor să se opteze pentru o reglementare a motoarelor de căutare în Europa? în loc să acceptăm această situație de actor dominant pe piață Poate că este o întrebare de ordin filozofic, dar ar trebui să răspundem la ea, pentru că noi uh, nu înțelegem ce discută colegii dumneavoastră cu Google, nu avem acces la asta și uh, întrebarea mea este, nu credeți că avem nevoie de o reglementare a motoarelor de căutare în Europa? Mulțumesc, domnule Schwab. Uh, I'm very happy. Mulțumesc. În primul rând, mă bucur că v-ați referit la subiectul BRICS pentru că um, săptămâna trecută am fost la New Delhi, în India, uh, la cea de-a treia conferință a celor cinci state BRIC. Este interesant să vedem cum aceste uh, um, țări sunt foarte preocupate de nevoia de a avea autorități de concurență foarte puternice și, de asemenea, dezvoltă o cooperare cu autoritățile de concurență din alte state și pot să vă asigur că autoritățile acestor țări urmăresc uh, cu mai mare atenție ceea ce facem noi la uh, Bruxelles decât oricine altcineva chiar dacă cooperarea între noi și ceilalți colegi, Statele Unite, Japonia, Corea și așa mai departe, este foarte bună. Deci m-am întors foarte mulțumit, dar în același timp și foarte preocupat de nevoia de a consolida relațiile între Uniunea Europeană și aceste țări, mai ales în domeniul concurenței, care este competența mea. Primul memorandum de înțelegere a fost uh, semnat în urmă cu aproape 10 ani cu una dintre uh, autoritățile chineze. Acum avem acorduri de memorandumuri de înțelegere cu toate cele trei uh, autorități din China. Avem o bună cooperare cu autoritatea din Rusia. Șeful acesteia a fost prezent și am avut o reuniune foarte interesantă. Am discutat chiar și despre Gazprom. Chiar există asta? Întreabă domnul Lambert. Da, 3000 de cazuri au pe an. Este foarte interesant. Și ei sunt chiar uh, preocupați uh, și am avut multe lucruri de discutat. Sunt preocupați de uh, controlul ajutorului de stat și mă bucur faptul că autoritățile în acest, sunt atente la asta. Avem noi relații cu autoritatea de, de concurență din India, din Brazilia și obiectivul meu următor, dacă se poate înaintea finalului mandatului acestei comisii, este să avem un memorandum uh, de înțelegere cu autoritatea din Africa de Sud, care este și ea foarte activă. În al doilea rând, trebuie să Ehm, vă mărturisesc aici, în secret, în această sală, cu toate că suntem transmiși pe internet, ehm, mă îngrijorează ehm, încetineala cu care par de, par, Parlamentul se ocupă de eh, directiva privind acțiunile private. Îmi amintesc, doamnă președinte, că am venit în calitate de candidat eh, ca de, la postul de comisar și am spus că voi face o propunere uh, pentru a uh, sprijini legislația privind uh, aplicarea privată. Am făcut propunerea, Parlamentul ne-a solicitat să separăm compensațiile colective față de restul. Am fost reticent, dar am acceptat să o fac astfel încât să avem posibilitatea unei decizii finale din partea acestui Parlament în acest mandat. Am am elaborat o propunere cu colegii, cu unele completări referitoare la compensațiile colective, dar aspecte care nu erau juridice, încercând să încurajez pe toată lumea să adopte uh, legislație în acest sens. Și când am crezut că discuțiile cele mai dificile vor fi la Consiliu, constat acum că săptămâna viitoare la Consiliu, cu 99% probabilitate, voi uh, găsi un acord la uh, Justus Lipsius, uh, un acord în primă lectură, uh, însă aici uh, am dubii că Parlamentul uh, va, va acționa la timp. Deci fac apel la toți dintre dumneavoastră și mai ales la domnul Schwab, care este raportor, să contribuiți la o bună dezbatere, o dezbatere aprofundată, dar uh, vă rog să și contribuiți la finalul fericit al acestui uh, sfârșitul fericit al acestei uh, propuneri. Și în ceea ce privește Google, un singur lucru pe scurt. Când i-am răspuns domnului uh, Zalba, i-am spus că considerăm că, în ceea ce privește MIF, uh, este nevoie de reglementare la un moment dat. Sunt un social-democrat. Consider că este nevoie. Domnul Lambert, am mai văzut social-democrați din aceștia, să știți. Domnul Almunia, da, nu sunt. Uh, eu sunt la centru, în centrul social-democrației, uh, în ceea ce privește valoarea pe care o acord reglementării. Însă, nu mi se pare că analiza este suficient de matură pentru a uh, încerca o reglementare în domeniul motoarelor de căutare. Discuția este interesantă, foarte multă lume are opinii, unele sunt bine argumentate, altele mai puțin, însă, bineînțeles, fiecare poate să spună ce consideră că este corect. Um, este o investigație foarte complexă și nu îmi dau seama cum din această complexitate putem găsi o punte pentru un final fericit uh, cu o reglementare. Deocamdată nu, dar poate în mandatul următor. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum, PPE, domnul Cancian. Cred că v-am asasinat numele, spune președinta, dar uh, am competența asta. Grație, comisari. Mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Eu să mă refer la ajutoarele de stat. Cred că așa cum apare acest uh, raționament și text după sentința de la aeroportul din Leipzig, uh, întreg tabloua a devenit puțin confuz. Deci vă întreb, în, foarte, în mod foarte general, dacă prin ajutor de stat se înțelege orice fel de participare la o activitate economică, cum s-a considerat și se consideră, eu cred că vom pune în criză întreg sistemul parteneriatelor public-privat, PPP-urile, pentru că mm, domeniul privat participă la o activitate economică, în mod natural încercând să obțină profit dacă nu, nu participă. Prima întrebare de ordin general. Suntem convinși că în acest fel noi nu vom uh, pune în criză unicul sistem care astăzi este valid pentru a construi infrastructurile? Cea de-a doua întrebare, uh, pentru că aici vorbim de toate realizările din infrastructură și cele de, de, de ordin cultural, muzee și așa mai departe. Până când înglobăm toată infrastructura în general. Asta se lasă la arbitrajul, la latitudinea deciziilor cuiva, pentru că depășește regulamentul privitor la banda largă și aeroporturi, nu știu ce se întâmplă cu regulamentul privitor la porturi, uh, cu elementul hidrografic, electric, nu se știe, doar infrastructură, cultură, muzee, aici avem niște indicații. Deci, sector cu sector, infrastructură, după infrastructură, vor fi reglementate cu un singur regulament sau vreți un regulament general? și cu o mai bună clarificare a definiției ajutorilor de stat, pentru că cine participă la fondurile, fondurile structurale sau cu fonduri structurale, fonduri publice, naționale, participă deja la mm, licitații publice. Deci, în acel punct, riscăm să compromitem o achiziție publică deja întreprinsă în mod transparent. Eu am văzut că în teritoriile europene există o mare confuzie, mai ales pentru organismele regionale, naționale, domnește confuzia, pentru că totul e repus în discuție. Și lucrurile ajung la dumneavoastră și cineva decide de la caz la caz da sau nu, fără a avea o bază generală, ca încă de la început, să se știe ce se întâmplă, să se știe că trebuie să fim atenți dacă e vorba sau nu de ajutoare de stat, să se știe foarte clar. Dacă v-aș ruga să îmi oferiți vreo lămurire, informație mai precisă, voi transmite și eu la mine în teritoriu. Mulțumesc. Mulțumesc. gracias. e fácil. La tarea de controlar ayuda de stat. Mulțumesc. Nu e, ajut, nu, e foarte, nu e deloc ușor să controlez uh, unde e și unde nu e ajutor de stat. Și deocamdată când există o sentință a Curții de Justiție de la Luxemburg, trebuie analizată și trebuie văzut până în ce punct jurisprudența ne arată calea. Eu cred că pro-europenii avem multe de uh, mult, motive să fim recunoscători Curții de Justiție pentru ce a spus ea pentru integrarea europeană încă de la început. Uh, de la piața comună cu tratatul de la Roma și până acum au spus și au făcut foarte mult în cadrul controlului de ajutoarelor de stat. Da, avem un instrument uh, la care nu se poate renunța aducând continuu la zi cunoștințele noastre, criteriile noastre în, în privința ajutoarelor de stat cu corespondența care creează doctrină, ne arată regulile, ne stabilește limite, deschide posibilități. Avem o sentință foarte importantă V-ați referit la aeroportul Leipzig-Halle privitor la ajutoare de stat și infrastructuri. În mod necesar trebuie să ținem cont de această jurisprudență uh, prevenită din această sentință, dar lucrurile avansează atunci când vedem cum uh, tratăm cazurile care ne parvin, uh, fie sesizați de statul membru respectiv, fie prin plângeri, fie cazuri pe care le deschidem în oficiu, atunci când cred, credem că se încalcă regulile comune, europene. Există unele elemente care sunt clare. Dacă avem un PPP, deci parteneria public-privat, unde elementul public și elementul privat investesc pari pasul, am vorbit în latină, nu? Limbă din care provin și italiana și castiliana. Dacă privatul și publicul intervin cu o investiție în cotă similară, paritară, asta elimină ajutorul de stat. Aici e clar, dacă condițiile sunt egale. Clar, dacă e un PPP în care întregul risc și-l asumă statul și privatul ă, nu face acest lucru, atunci aici e un alt caz. Sau viceversa, dacă avem un PP în care majoritatea riscului e asumat de privat, uh, atunci avem prezumția că acolo nu există ajutoare de stat, pentru că privatul își asumă riscul. De aceea, toate astea fac parte din munca noastră, din responsabilitatea noastră și e adevărat că și criteriile nu sunt aceleași când se analizează posibilitatea de a se uh, acorda ajutor de stat pentru a finanța o infrastructură ca cele care existau acum 20 de ani, când de-abia începuse jurisprudența. Uh, care doar începuse să dicteze criteriile pentru ajutoarele de stat. Acum, cum traducem aceste criterii din tratat, interpretate de Curtea Europeană de Justiție, cum le traducem în ceva inteligibil uh, de cei care nu sunt experți juridici sau cei care nu au timpul și posibilitatea de a analiza ei înșiși toată jurisprudența curții. În pachetul de modernizare a ajutoarelor de stat, vom adopta o comunicare, un document privitor la noțiunea de ajutor de stat. Nu putem noi să inventăm noțiunea asta. Noi ce vom face este să traducem în forma cea mai clară și transparentă posibil ceea ce spune jurisprudența Curții Europene de Justiție în legătură cu ajutoarele de stat și care este starea actuală a lucrurilor în ce privește noțiunea de ajutor de stat. Asta înaintea finalului mandatului acestui Parlament uh, veți avea dumneavoastră aprobat. Și, ca de obicei, în faza de schiță, de proiect, dumneavoastră veți fi informați dacă veți putea să ne ajutați, cum faceți de multe ori. Sunt uh, diverse tipuri de infrastructuri pe care le considerăm ca fiind mai îndepărtate de cazul concret al aeroporturilor infrastructuri culturale la care v-ați referit dumneavoastră, infrastructuri care nu facilitează oferirea unui serviciu pentru piață, ci e vorba în acest caz de un serviciu care ține mai mult de domeniul central al statului. Aceste infrastructuri în General Block Exemption Regulation le vom uh, însoți și acestora le vom impune notificări mai mult decât uh, regulamentul anterior din 2005. În uh, fiecare din liniile directoare, de exemplu, m-am referit la adoptarea liniilor directoare privitoare la banda largă, la finele anului trecut. Sau am spus că vom adopta până la jumătatea anului viitor noi, noile linii directoare în ce privește anche, eh, cercetarea, inovarea, energie, mediul. Acolo vorbim de infrastructuri pentru cercetare energetice și vom stabili criterii bazându-ne pe jurisprudență, care clarifică jurisprudența și ajutând pe cei care Trebuie să dispună de cea mai mare siguranță juridică posibil, care să poată ști exact ce e ajutor de stat și ce nu e ajutor de stat, în mod necesar, la fel cum păstrând distanța, se întâmplă cu un tribunal, o instanță europeană, națională, locală, în cazul concurenței și în cazul controlului ajutoarelor de stat, decizia noastră se, ia, se face de la caz la caz. Noi am stabilit un nivel minim dedesubt de care presupunem că nu există ajutor de stat, vom actualiza și regulamentul de minimis, după cum spuneam adineauri, facem acest, acest regulament pentru acceptarea generală în bloc și spunem sunt ajutoare, însă acolo nu necesită o notificare ex, ex ante. Interpretați dumneavoastră direct norma, eu am încredere dumneavoastră. Dacă nu, dumneavoastră cumva nu interpretați greșit, în care caz noi vedem ce se întâmplă și există o limită pe deasupra căreia, da, trebuie, dacă se, depășească această, dacă se depășește această limită, examinăm lucrurile de la caz la caz, notificarea, uh, e necesară notificarea statului membru și apoi luăm decizia, dar trebuie să facem asta în formă cea mai coerentă posibil cu tratatul, cu jurisprudența, dar întotdeauna cu o anumită marjă de incertitudine înainte de adoptarea deciziei, că chiar după adoptarea deciziei. Dacă cineva se plânge și se sizează Curtea Luxemburg, se prelungește incertitudinea până când nu apare sentința Curții de Justiție, dar asta e viața. Asta se întâmplă peste tot, doar aici. Muchas gracias en nombre de los socialistas. Mulțumesc. Acum, în numele socialiștilor, dacă cineva are vreo îndoială, domnul Sanchez Pesel. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și președintele, com președintele Comisiei. Eu aș vrea să mi se aducă în clarificări în legătură cu Uniunea Bancară și uh, aș spune că în această privință aș dori să aduceți o completare la reflecția noastră, pentru că cadrul care stabilește din punct de vedere al, com- al concurenței, uh, condițiile va juca un rol important în perioada de tranziție până când vom avea mecanismul unic de supraveghere. Deci e fundamentală stabilitatea financiară, integrarea piețelor, protecția consumatorilor, în primul rând pentru stabilitatea financiară, se va putea acționa rapid, inclusiv în caz de urgență, se va putea acționa în cadrul actual, în al doilea rând, în legătură cu integrarea piețelor, soluțiile care se vor adopta, vor răspunde un, un, unui uh, cadru echilibrat, cum ar fi cadrul concurenței. Avem sistemul spaniol în care există condiții, vor fi condiții similare sau egale sau condiții de diferite. Și în al treilea caz, protecția consumatorului, s-a propus uh, privatizarea în cazul recapitalizării cu fonduri publice. Uh, deci e vorba de a se part privatiza participarea asta publică. Se va ține în cont de perioada de timp necesară pentru a recupera majoritatea fondurilor publice. E o temă care mă preocupă și ultima chestiune în raport, în raport cu uh, daunele. Pare bine că dumneavoastră ați da cuvântul Parlamentului. Acum Parlamentul va face o interpretare autentică a voinței sale și cred că vom răspunde astfel provocare de a adopta o decizie rapidă, dar vrem un echilibru între protecția programelor de clemență cu uh, exercițiul acțiunilor pentru despăgubiri. Aici am văzut în ce măsură programele de clemență sunt importante pentru a uh, lupta împotriva cartelurilor ilegale. Deci aveți date, Comisia ne-ar putea furniza niște date în legătură cu impactul programelor de clemență în combaterea cartelelor sau cartelurilor, musculați sau se pot impune într-adevăr sancțiuni acestora fără aceste programe. Gracias, Antolin. Mulțumesc, Antolin. Bun, în primul rând o clarificare. Eu am spus că liniile directoare pentru controlul ajutorului de stat către bănci și uh, entitățile financiare care, care în toate în vigoare în luna august ajută în această tranziție, dar nu până, octom- până în octombrie, noiembrie a anului viitor, când va fi un supraveghetor unic, ci tranziția pe durata întregului proces de a tuturor elementelor uh, Uniunii Bancare și, în final, va trebui să vedem dacă aceste linii directoare sunt valide sau nu. Ceea ce nu se va întâmpla niciodată cu Uniunea Bancară sau Uh, nu numai cu Uniunea Bancară, e ca competenț, uh, competența exclusivă în controlul ajutorilor de stat să nu mai fie doar în mâinile uh, Comisiei. Nimeni nu îi va răpi această competență Comisiei, nimeni nu pune asta în întrebări. E ca și cum mai pune semnul întrebării independența Băncii Centrale Europene în exercitarea funcțiilor sale. În caz de urgență, e clar, din nefericire avem experiențe, mai ales la începutul crizei, cu entități financiare care de azi pe mâine rămân în pielea goală, ca să spun așa, în fața incapacității de a se finanța sau pierderii capitalului și au nevoia imediată, peste noapte, de, chiar de vreme dimineața, înainte să se deschidă piețele, de o injecție masivă de uh, capital public. Dacă așa e cazul, e clar, Comisia va uh, face așa cum am făcut încă de la începutul crizei, adică am luat decizii complicate, complexe, peste noapte. Sau într-un pe durata unui sfârșit de săptămână. Sperăm să nu se mai repete lucrurile, sperăm că cu toate deciziile care s-au luat, uh, cu participarea activă, foarte activă a Parlamentului și care se vor mai lua, să sperăm deci să nu se mai producă asemenea cazuri sau dacă se produc să fie cazuri izolate. Și excepții, nu aproape regula, cum s-a întâmplat la finalul lui 2008, începutul lui 2009. Mă rog, dar dacă așa e, atunci comunicarea între supraveghetor Banca Centrală, sau când nu era supraveghetor, sau Banca Centrală când va fi supraveghetor, dar mă rog, cu o divizare internă a funcțiilor, și autoritatea care face controlul ajutorilor de stat este imediată, comunicarea imediată, nu contează când se întâmplă cazul, comunicarea există, e continuă, nicio problemă. Știm, Banca Centrală Europeană și Comisia comunică și știm asta mai bine ca oricine. Continuăm să o facem, dacă ar fi necesar o vom face câteodată și ne arată experiența de până acum, există state membre Bun, sper să nu se mai repete acum că ridicăm nivelul de responsabilitate la nivelul întregii zone euro plus uh, în alte state. Deci, uh, unele state membre au încercat să argumenteze și uneori cu succes că problemele unei entități financiare mici uh, erau de natură sistemică ca să reușească să se dea deoparte regulile și să se aplice excepțiile. Eu cred că asta cu Uniunea Bancară și cu primii piloni ai Uniunii Bancare uh, se va evita de acum înainte, pentru că se face o separație a stimulentelor și supraveghetorul european nu va avea acest uh, stimulent, cum în unele cazuri s-a putut întâmpla cu autoritățile de supraveghere națională, pentru că problemele erau concentrate acolo și nu într-un cadru mai larg, și cine decidea era lângă problema asta și nu avea o perspectivă mai de sus, mai largă. Sper să nu se repete lucrurile, dar oricum dacă apar riscuri pentru stabilitatea financiară, liniile noastre directoare, dar asta încă dinainte de vară, prevăd aceste linii într-un paragraf, nu mai știu ce număr, dar prevăd clar că dacă apar probleme de stabilitate financiară și trebuie, trebuie să se acționeze urgent, așa se va întâmpla. Dar asta trebuie să fie excepția, nu regula. Cetățenii contribuabili nu pot să-și mai asume asta ca o regulă. Și nu trebuie să o facă. Și noi, care reprezentăm cetățenilor, nu trebuie să acceptăm ca să fie unii care să încerce că tot cetățenii să tot bage mâna în buzunar, uh, cu ultimul bănuț să tot uh, uh, plătească ei și numai ei. Trebuie să contribuie în primul rând și mai ales cei care sunt cei mai apropiați de problema adică acționarii, creditorii acestor instituții financiare, cu, până la nivelul junior bond. În legătură cu privatizările, da, au început să se producă cazuri în informarea asta despre care am vorbit și am spus lui Lambert că încerc să o pregătesc în mod cel mai clar și riguros posibil ca să o aveți dumneavoastră și opinia publică. Ah, da, pot apărea cazuri de reprivatizări parțiale, injecții de capital care au avut loc, da, la începutul crizei, capital public. Mai rămâne drum de făcut, mai rămân multe de făcut, dar există cazuri în care s-au eliminat total sau parțial mm, implicația statului în capitalul unei bănci, care în anumit moment a trebuit să se recapitalizeze cu banii contribuabililor. S-a redus foarte mult, s-a, re, redus încă și mai mult muntele de garanții de stat care s-au autorizat la început. Și s-au autorizat la început doar, între ghilimele, doar o treime din ce s-ar fi putut autoriza, din totalul garanțiilor de stat anunțate. Într-adevăr, s-au acordat, dar din acelea, după cum spuneam înainte, o parte foarte mică s-a tradus în angajamente de plată de, ca o consecință a faptului că se dorea mm, garantarea și din anul de vârf 2009 până în uh, decembrie 2012, cantitatea de garanții s-a redus cu două treimi. Deci cred că partea asta, puțin câte puțin, mm, se va regla, dar mai rămân multe, multe riscuri. Toate astea le suportă contribuabilii și e adevărat că, am spus și o cifră, există venituri în tezaurele de stat care au dat aceste ajutoare, că garanția statului înseamnă că sunt remunerate, asta, remunerate statele și uh, remunerațiile astea merg spre bugetele statelor care au dat garanția și dacă cineva e acționar uh, bancar și există dividende, păi se plătesc dividendele. Însă noi am pus un nivel minim foarte înalt, am, noi uh, comisia, deci au existat și venituri, 125 de miliarde de euro de venituri, însă pe lângă toate riscurile pe care le au suportat contribuabilii, încă situația este foarte disproporționată. Și în final, evaluarea programelor de clemență. La fel cum mi-a spus domnului Salba, spun și noastră, putem avea o reuniune să vă explic în detaliu chestiunea cu cazuri concrete, exemple concrete, carteluri. Din experiența mea de trei ani și jumătate, aproape patru de comisar pentru concurență, e neapărat necesar să existe, că dacă nu funcționează programele de clemență, atunci eficiența noastră în lupta împotriva cartelurilor scade dramatic e adevărat că nu-i convenabil din punct de vedere politic să prezinți o decizie în legătură cu cartelele și să, se spunem, uite, această firmă, această companie care organizează, ca, care organizează cartelul, cea care ne-a oferit informațiile, poate fi exonerată de plata amenzii. Însă fără acest joc al clemenței, e foarte, foarte dificil să luptăm împotriva cartelurilor în mod eficient. Gracias, în numele los populari. Mulțumesc acum popularii. Bertot. Intervenție fără microfon. Da, îmi pare rău, e din cauza lipsei de experiență. Am ascultat ce a spus și doresc uh, în legătură cu ce a spus dumneavoastră să mă refer la o chestiune care e, mă, mă rog, mai marginală, ține poate mai mult de ce face domnul Barnier. E vorba de concesii concesiunea. Cred că e interesul uh, tuturor statelor membre, dar mm, și al Italiei, să pun, disponibilizăm, să punem la dispoziție resurse pentru a activa investițiile în domeniul mailor uh, construcții uh, de infrastructură publică. Multe din aceste investiții sunt finanțate, știm, prin contracte de achiziții publice, licitații făcute de concesionari privați care finanțează majoritar lucrări publice. Ehm, sau lucrări de reparații prin licitații publice făcute cu capitalul lor. Când acești concesionari eh, se apropie de scadența concesiunii sale, eh, concesiunilor, nu pot eh, produce garanțiile bancare, pentru că pot să facă doar în mod limitat la perioada de scadență a concesiunilor. Deci, lucrurile astea rămân înghețate. Mă întreb, n-ar fi cazul să uh, activăm instrumente care să permită prelungirea uh, concesiunii pentru perioada necesară finanțării lucrărilor și mm, obținerii uh, garanțiilor necesare ca să existe posibilitatea, prin această prelungire, să punem la dispoziție resurse care există, care sunt uh, imediat, uh, pot fi imediat folosite și corespund unor investiții, uh, sunt gata să fie realizate și uh, care au urmat o întreagă procedură legală de licitație, dar care rămân înghețate din cauza imposibilității concesionarilor să acorde necesarele garanții, să vină cu necesarele garanții bancare. Mulțumesc, răspuns. Mulțumesc, domnule Bertot, după cum a spus. Da, bun, competența e uh, de frontieră. Mai degrabă e a domnului Barnier decât a mea în ce privește uh, aspectul de reglementare. E clar că cine are capacitatea, cine e în primul plan pentru a propune Parlamentului și Consiliului mm, legi privitoare la concesiuni e Comisarul pentru Piața Internă, Barnier. El, el are această competență, însă modul în care se gestionează concesiunile deja autorizate, conform cadrului legal, Pot exista, sigur, cazuri de abuzuri, ajutoare de stat, mai mult sau mai puțin implicite. Aici, într-adevăr, uh, putem folosi oricare instrument, fie antitrust, controlul ajutorului de stat, și asta e zona mea de responsabilitate. De exemplu, acum nu știu dacă vorbesc despre un caz care nu știu dacă se va transforma formal într-o anchetă, dar e un caz care a tras imediat atenția unui comisar al, de, care mm, are sarcina sa com, concurența. Mass media într-o anumită țară spune că se va extinde uh, termenul uh, concesiunii în beneficiu concesionarului și nedeschizând imediat o licitație ca toți candidații posibili să poată participa și să-și prezinte ofertele, astfel încât interesul public să fie cel mai bine garantat cei care au primit într-un anumit moment concesiunea, datorită prelungirii concesiunii, continuă să fie titulari exclusivi ai acestui drept, calitate de concesionari, ceea ce duce la avantaje economice, pentru că dacă nu se acceptă prelungirea. Aici, într-adevăr, poate să existe un ajutor, un ajutor de stat uh, ascuns și atunci trebuie să intervenim. Sau există cazuri în care, prin sistemul de concesiuni, uh, există unele supracompensări într-un serviciu, pentru un serviciu public, un serviciu de interes economic și aici putem să vedem din punct de vedere al ajutorului de stat lucrurile. Și poate că în funcție de modul în care s-a acordat concesiunea sau cum uh, operează concesionarul, pot exista indicii în legătură cu posibile abuzuri de poziție dominantă, dar mai ales în cadrul ajutorilor de stat putem să intervenim, dar nu mm, cavioara întâi, ca să spun așa, ci doar pentru a corecta ex post abuzurile sau excesele ce se pot produce printr-o interpretare excesivă sau abuzivă a legislației. Muchas gracias y por último tiene la palabra. Mulțumesc. Doamna Styler. Thank you, uh, Mr. Chairman, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Alți colegi au vorbit despre uh, elemente actuale. Eu aș dori să mă, refer mă refer la uh, ceea ce a publicat astăzi guvernul scoțian referitor la independență, mai ales referitor la legătura cu Uniunea Europeană. Guvernul dorește să folosească articolul 40 um, vă va uimi faptul, dar nu sunt pentru independența Sco Scoției, deci vor utiliza acest articol pentru a nu trece printr-un Uh, proces de aderare obișnuit. Vor să rețină, um, să, să-și mențină uh, toate um, avantajele negociate de către Marea Britanie. Ei cred că pot uh, să fie independenți în 2016, la 18 luni de la data referendumului. Aș dori să vă întreb care este poziția dumneavoastră. Care există posibilitatea ca o țară să adere la Uniunea Europeană fără să treacă prin procesul de aderare și fără să se angajeze um, că va adopta euro? Domnul comisar. Mulțumesc. Uh, să încerc să găsesc uh, o legătură între competențele mele și întrebarea dumneavoastră, sincer nu prea reușesc. Dar stați un pic, domnule Lambert, că am cuvântul. Sunt membru al comisiei, sunt uh, politician. Ce s-ar întâmpla dacă această întrebare ar fi adresată ar fi adresată celui uh, care are competența în acest domeniu. Am să vă spun ce aș spera eu să răspundă această persoană. Poziția mea este ca, înainte să fie prea târziu, să încurajăm uh, electoratul scoțian să voteze împotriva independenței și dacă, din păcate, rezultatul va fi pentru uh, independență, mă tem că vor trebui să descopere uh, cei care au votat pentru că nu vor fi uh, cu una, cu două membri ai Uniunii Europene. I think it's clear enough. Muchas gracias. Cred că este suficient de clar. Vă mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. Am încheiat cu aceasta discuția noastră. Domnule Lambert, doreați să interveniți. Da, este vorba de competin, de concurență între uh, Scoția, Catalonia, Flandra și așa mai departe. Concurență pentru stabilirea unei, uh, uh, unei date pentru referendum. Domnul Almunia, nu vă referiți decât la comunități, dar nu și la uh, regiuni. Vă mulțumim, spune președintele, pentru prezență. Câteva minute de pauză și apoi continuăm cu următorul punct. So, seguimos con el orden del día. Bun, deci uh, trecem la punctul 13 pe ordinea de zi și ultimul sau, mă rog, penultimul e vorba de proiectul de rapel privitor la fondurile europene de investiții pe termen lung, LTIF. Raportarea este doamna Rodi Crața Tsagaropulu. Îi dau cuvântul ca să ne prezinte proiectul său de raport. Mulțumesc. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε domnule președinte. Am vrut să încep prin a spune că abordarea mea față de propunerea comisiei este una pozitivă și constructivă. Am avut uh, audieri publice, chiar uh, două, și a fost foarte, au fost foarte utile. Analizăm acum diferitele tipuri de, fundament, de finanțare pentru economia reală și încercăm să atragem atenție asupra uneia dintre aceste uh, opțiuni. Este vorba, trebuie să nu uităm, de elemente, de sisteme pe termen lung. Este vorba de investiții pe termen lung pentru că aici există un deficit la ora actuală. Comisia propune un cadru de reglementare la nivel european și va, va fi un sistem care va oferi garanții investitorilor. Este ceva um, care, poate, care este fiabil, uh, este recognoscibil și, drept urmare, va fi un stimulent pentru Uh, investitori atât din Uniunea Europeană, dar și din state terțe. Și, de asemenea, va încuraja tranzacțiile transfrontaliere. Și asta va, dorește să rezolve problema faptului că uh, există bani, în ciuda crizei, dar că uh, dar acești bani își caută o casă, să spunem așa. Au nevoie de instrumente care să uh, îi absoarbă. Ne uităm la sistemele de pensii, este nevoie, avem nevoie de garanții și de securitate și este nevoie de un instrument care să reprezinte o adevărată soluție. Vom căuta așadar să oferim uh, stimulentele necesare pentru a încuraja investițiile din partea IMM-urilor. Cred că putem să mergem chiar mai departe decât asta și aș propune procentajul de 75% de eligibilitate în portofoliu. 75% foarte simplu pentru că IMM-urile și ele au nevoie de o sursă de finanțare. Este nevoie de ceva care să fie echivalent uh, cu transparența și fiabilitatea bursei de valori. Deci uh, trebuie să avem stimulentele necesare, atractivitatea și trebuie să ne uităm la ciclul de viață al acestor fonduri. Ar fi un termen limitat, dar el ar putea fi extins sau uh, restrâns în cazul în care situația o cere. în cazul în care un proiect nu necesită timp uh, mai mult sau dacă și-a îndeplinit uh, obiectivul înainte de data maturității. Ar fi o perspectivă interesantă și atractivă pentru micii investitori. De cele mai multe ori, uh, termenul lung nu este ceva pe care îl au în vigoare micii investitori Asta, bineînțeles, va depinde de statutul atașat acestui instrument uh, european. Va fi posibil uh, să cumperi uh, acțiuni sau o parte în acest tip de instrument sau acest uh, tip de instrument ar putea fi transferat altcuiva. Deci este prevăzut și un anumit tip de uh, flexibilitate și apoi stimulente fiscale. Nu este posibil să uh, impui astfel de stimulente fiscale pentru că Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu, dar cred că ar trebui să existe astfel de facilități uh, sau garanții fiscale pentru a menține atractivitatea sistemelor de acest tip. Trebuie de asemenea să știm și cum vor răspunde băncile. Este dificil uh, pentru bănci, în circumstanțele actuale, să spună că vor investi în uh, sisteme pe termen lung. Depinde de bănci să profite de această oportunitate în numele uh, investitorilor lor. Și acesta este și cazul uh, acestui instrument, acestui instrument uh, de investiție pe termen lung. În domeniul dezvoltării regionale ar putea interveni. Apoi, obligațiunile de proiect. Există fondurile structurale, care sunt uh, altceva. Apoi, Apoi uh, este vorba de diferite rețele și cred că așa va fi o posibilitate să se facă o legătură pentru a crea stimulente. Să analizăm și resursele pentru finanțare. De cele mai multe ori, fondurile de pensii au avut acest rol în trecut, au și ele Uh, cerințe privind la solvabil, referitor uh, la solvabilitate și așa mai departe. Deci nu vrem să punem uh, în pericol uh, siguranța acestora. Însă administratorii acestor fonduri de pensii au și ei un, joc, un rol de jucat, nu încercăm pur și simplu să le facem viața mai complicată având în vedere faptul că există atâtea alternative. Ar trebui să fie vorba și de o mai mică rigiditate și de o mai mare flexibilitate când este vorba de aceste fonduri. Acestea sunt amendamentele pe care le-aș face la propunerea LTIF. Aștept uh, cu nerăbdare comentariile colegilor, astfel încât să putem crea ceva ce este atrăgător și oferă stimulentele necesare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamna Crața. Acum, în numele socialiștilor, domnul El Cadraui. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc doamnei raportor pentru munca depusă în acest domeniu. LTIF pot fi instrumente utile. Este nevoie de un astfel de vehicul, de instrument care să uh, atragă fonduri pe care să le canalizeze către întreprinderi pe termen lung. Și acest lucru este necesar mai ales într-un uh, moment în care nu vin lichidități de la bănci. Deci punctul de pornire este unul optimist. Dar mai există elemente care au nevoie de clarificare înainte ca acest tip de pașaport european să fie sigur. Apoi, se pune întrebarea dacă aceste instrumente ar fi deschise către investitor, instituționali care doresc să investească pe termen lung. Bineînțeles, când este vorba de investitorii de retail, eh, ei nu caută eh, un instrument pentru a-și eh, investi banii timp de 15 ani. În propunerea sa, Comisia va prevedea ceva referitor la riscul pe care și-l asumă investitorii de retail? Cred că ar trebui să fie prevăzut o astfel de uh, prevedere. Ast pentru ca perspectiva pe termen lung a acestor fonduri să nu fie pusă în pericol. Așadar, investitorii instituționali dar uh, cei uh, investitorii retail vor putea să se retragă înainte de um, ajungerea la maturitate acestui fond? Rămâne întrebarea referitoare la risc în acest caz. Vom putea trage, face o separar, separație între cei care nu vor să-și asume un risc și cei care vor totuși, care sunt dispuși să-și asume un risc. Și când este vorba de investitorii retail, ei vor fi, vor fi de o proporție marginală sau ne gândim că ar putea fi um, reprezentați într-o măsură mult mai mare în finanțarea generală. Din nou, în ceea ce privește investitorii de retail, vor fi uh, condiții stricte pentru acces? Când este vorba de finanțare, va fi ea limitată la, să spunem, 10-15%, astfel încât uh, participarea cuiva să nu, ex, să nu depășească acest procentaj? Încă un punct important. În ce ar putea investi aceste fonduri? infrastructură de mare calitate, de înaltă calitate este prevăzut aici școli, spitale, infrastructură socială, locuințe sociale și acestea ar intra în această categorie. Dar mai sunt și alte domenii. Și cred că există unele semne de întrebare asupra unora dintre ele. Nu știu dacă ar trebui să investim în aceste domenii, având în vedere riscurile care ar putea fi uh, implicate. IMM-uri nelistate la bursă, cred că ar trebui să fie eligibile pentru investiții. Investiții pe termen lung. Aceste IMM-uri pot fi cumpărate și vândute pe piața secundară, deci trebuie să fim uh, trebuie să fim precauți aici. Cei care doresc să investească într-un ELTIF trebuie să-și aibă sediul uh, în Uniunea Europeană, pot să-și aibă sediul în afara Uniunii Europene. Asta s-ar extinde și la paradisuri fiscale, de exemplu. la fel cum am văzut la uh, directiva privind capitalul de risc. Apoi, doamna raportor a uh, spus că perioada de maturitate a fondului ar trebui să poată fi extinsă în funcție de circumstanțe, când uh, sunt întârzieri referitoare la un proiect individual. Foarte bine, dar trebuie prevăzute modalitățile practice, foarte clar. Și încă un element important pentru grupul nostru este transparența în aceste fonduri. Este foarte important ca informația să fie la dispoziție. Și de asemenea, remunerarea uh, managerilor de fond uh, trebuie să fie publică. În principiu, avem o poziție pozitivă față de această propunere, dar uh, dorim câteva clarificări. Mulțumesc! Acum, în numele liberalilor, Filip de Bacăr. Am spus în primul schimb de opinii pe care l-am avut acum câteva săptămâni că salut inițiativa Comisiei Europene uh, de a propune acest nou cadru, pentru că împărtășesc poziția Comisiei și a colegilor că există o lacună de investiții, de capital privat, care trebuie să fie umplută ceea ce va ajuta și la investiții în infrastructură și așa mai departe, ceea ce la rândul său va uh, ajuta ca investițiile necesare să fie făcute în domeniul mediului, social și așa mai departe. De asemenea, considerăm că există o prea mare dependență uh, de uh, creditele oferite de bănci și cred că trebuie să trecem la un la un tip de finanțare mai degrabă de investiții mai degrabă finanțate de către alte uh, tipuri de instituții financiare. Voi uh, discuta cu doamna uh, raportor pentru a vedea dacă nu putem îmbunătăți această propunere. Mulți investitori uh, profesioniști uh, sunt foarte reținuți acum. Uh, în același timp, însă, există motive pentru care sunt reținuți. Nu mai doresc să-și asume același nivel de risc ca și înainte de criză, dar poate, pe de altă parte, uh, se simt uh, puși sub presiune de către noile reglementări. Deci eu nu spun să dăm frâu liber din nou piețelor, dar în același timp cred că trebuie să nu uităm că există unele obstacole care ar putea să fie obstacole și în calea acestor LTIF deci trebuie să vedem cum vedem relația între LTIF și regulamentul uh, Sol uh, Solvabilitate 2 uh, și alte astfel de, de regulamente. Apoi s-a vorbit despre un, un tip de etichetare, sunt de acord. Cred că LTIF corespunde acestor criterii pe care ni le-am stabilit. Mă întreb dacă nu este într-adevăr un instrument în care pot să investească și investitorii de retail. Eu cred că totuși nu ar putea și nici nu aș recomanda nici cui să o facă. Deci avem două opțiuni. Ori împărțim propunerea în două tipuri de LTIF, unul, unul în care investitorii instituționali pot participa, unde condițiile sunt foarte stricte, și un alt fond în care pot investi uh, investitori privați, dar unde condițiile ar fi diferite. Uh, ar putea fi util, pe de altă parte, ca să avem uh, investitori uh, de retail. Dar, uh, oricum, sunt dispus să discut toate aceste soluții. Nu cred că putem găsi o soluție care să se potrivească peste tot. Există o diferență între investitori retail și profesioniști, între mărimea acestor investitori, ciclul de viață al acestor investiții, și cred că toate aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. Pentru că asta schimbă și dezbaterea referitoare la ce fel de active sunt eligibile în aceste fonduri. Numai proiecte de infrastructură pe termen lung sau uh, și întreprinderi uh, mici și mijlocii listate la bursă și așa mai departe. Cred că dacă permitem ambelor tip de investitori să participe, dezbaterea va fi mai clară. Sper că doamna raportor este deschisă la astfel de discuții. Ideea este că dorim uh, o mai mare flexibilitate, Uh, domeniul de aplicare al activelor eligibile mai trebuie discutate, dar aș dori să mă refer și la ceea ce spunea Said, uh, statele terțe și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că aceste regulamente sunt coerente cu ceea ce am făcut în trecut, că nu există discrepanțe între diferitele regulamente, astfel încât să creăm distorsiuni și incertitudine pe piață. Vă mulțumim, domnule Debacăr. În numele verzilor, domnul Filip Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu uh, dacă prezența a trei uh, raportori din umbră belgieni uh, arată că e vorba de o țară unde economiile sunt foarte puternice și vrem să vedem unde ne putem plasa banii. În orice caz, susținem uh, propunerea Comisiei. Este clar că avem nevoie de investiții uh, pe, avem nevoie de investiții pe termen lung. Nu o să repet uh, ceea ce a spus Filip voi trece în revistă câteva puncte unde avem și noi câteva nuanțe de ridicat. În primul rând, posibilitatea ca fonduri de investiții pe termen lung să investească în companii. Noi zicem de ce nu? Pentru că de exemplu, fondul uh, de investiții cu capital de risc nu poate investi în companii cotate la bursă. Uh, însă acest lucru ar trebui să fie posibil pentru fondurile de investiții pe termen lung, pentru că e vorba de alt tip de investiții. Al doilea element. <clears throat> Investitorii instituționali. Aici trebuie să înțelegem foarte bine problemele, să avem un uh, tip de investiții care să fie rezervate pentru investitorii instituționali și deja în legislația europeană există toate mecanismele de protejare a consumatorilor în uh, textele privind um, OPCVM-urile și uh, fondurile de pensii, de exemplu. Deci, trebuie să vedem cum putem uh, aduce banii investitorilor privați în fondurile de investiții pe termen lung. Este vorba și despre problema early redemption, a răscumpărării înainte de sfârșitul ciclului de viață. Acum, în ceea ce privește posibilitatea de a adapta regulile solvabilitate 2, aici ne opunem pentru că deja am fost foarte laxiști în uh, solvabilitate 2 și acum să mergem și mai departe pentru a permite investiții în fonduri pe termen lung nu ni se pare a fi o idee bună. Acum, în ceea ce privește investitorii din țările terțe, precum și investițiile fondurilor de investiții pe termen lung în țări terțe, ei bine, de ce nu aceste LTIF pot fi uh, comercializate, dacă vreți, pot fi promovate și în exteriorul Uniunii. Însă ideea este că trebuie să favorizăm investițiile pe termen lung în interiorul Uniunii. Deci, de aceste fonduri de investiții pe termen lung este nevoie mai ales în Uniunea Europeană, mai ales pentru a asigura uh, tranziția energetică. Acum, în ceea ce privește posibilitatea de a schimba durata de viață a unui fond de investiții, credem că vizibilitatea privind durata de viață este importantă, avem nevoie de reguli clare uh, asupra ceea ce se întâmplă atunci când un proiect uh, se încheie înainte de sfârșitul ciclului de viață al unui fond uh, de investiții pe termen lung și modul în care rezultatele financiare sunt uh, folosite înainte de sfârșitul ciclului de viață. Și în ceea ce privește obligațiunile pe proiecte, am adăugat și obligațiunile emise de bănci de tip uh, Banca Europeană de Investiții și altele. Suntem de acord cu raportoarea aici. Însă, avem îndoieli în ceea ce privește capacitatea acestor fonduri europene de investiții pe termen lung să facă împrumuturi. Și pe ideea că aceste fonduri ar putea să uh, împrumute altora propriile active. Deci suntem destul de sceptici cu privire la practicile de securities link, de împrumut de titluri de valoare, pentru că nu vedem cum putem să lăsăm fondurile de investiții pe termen lung să se angajeze în acest gen de practici, știind că astfel se favorizează instabilitatea pieței și se introduce o idee de gestionare pe termen scurt care mi se pare a intra în contradicție cu logica de investiții pe termen lung. Astea sunt observațiile grupului verzilor și cred că vom ajunge la un acord care să se bucure de o largă majoritate. Mulțumesc, domnule Lamberts. Și acum are cuvântul în încheiere doamna Crața. Da, uh, dorește și comisia să spună ceva înainte? Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, ni s-a cerut să furnizăm date cu privire la proporția de investitori de retail care ar investi în aceste fonduri europene de investiții pe termen lung. În Germania, de exemplu, aceștia reprezintă 70% din banii care au fost colectați în investiții pe termen lung. În Franța, 30% între 2008 și 2012 uh, în uh, sectorul uh, capitalului propriu privat. La fel și în Regatul Unit, aceștia reprezintă o proporție importantă. Deci există un interes din partea investitorilor de retail, de aceea am decis să includem în domeniul de aplicare al acestei propuneri. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult și în încheiere dau cuvântul raportoarei, doamna Creața. Mulțumesc. A fost o discuție foarte constructivă, chiar dacă scurtă. Și ne arată necesitatea de a acoperi acele lacune de pe piață din domeniul investițiilor pe termen lung și aștept cu interes amendamentele raportorilor uh, din umbră și ale altor colegi pentru a avea un text cât mai coerent și mai consecvent în conformitate cu provocările pe care le avem în față. Mulțumesc, doamnă Creață! Termenul de depunere a amendamentelor este 3 decembrie. Se va examina pe 15. Acestea se vor examina pe 15 decembrie și votul va avea loc pe 21 ianuarie în Comisia Acon. Cum, Econ. Cum nu avem chestiuni diverse, încheiem aici, mulțumindu-vă tuturor pentru participare.